conform regulii 166 uh, din uh, procedură, am decis să impun penalități uh, colegilor Corvin Mică și Buonanno pentru întreruperea și deranjarea sesiunii din 7 iulie și 8 septembrie, respectiv 6-7 octombrie. Le-am impus așadar sancțiune constând în retragerea adiunelor lor pentru 10 zile de ședință. De asemenea, pentru tot atâtea zile, suspend pe cei doi deputați din calitatea lor de deputați și pe, cu privire la toate activitățile lor. Această decizie a fost notificată membrilor săptămâna trecută. Conform articolul 167, domnii Corvi Mică și Bonanno au depus o contestație formală împotriva acestei decizii și biroul va uh, discuta în această seară și va lua decizie în ce privește cele două contestații. Asta înseamnă, teoretic, că biroul poate să confirme măsurile dispuse de mine, respectiv să le infirme. Imediat după încheierea ședinței de birou îi vom înștiința pe cei doi vizați în legătură cu decizia luată și cu efectele asupra lor. La această temă vreți să luați uh, cuvântul? Pe o altă temă? Bun, mai târziu atunci. Mulțumesc pentru înțelegere.